Mes chers collègues, bonjour. Dragi colegi, bună ziua. Michele. Allez. Les décisions prises par hotărârile coordonatorilor în urma întâlnirii de ieri seară, deci 21 ianuarie, Ați primit o copie. Dacă nu sunt obiecții până la orele 12.30, acestea sunt considerate ca fiind adoptate. Domnule Herzog, bună ziua, aveți cuvântul. Morning, um, frau... Bună dimineața, doamna președintă. Există o obiecție și vreau să o formulez aici acele coordonatoare și acei coordonatori care au participat ieri la ședința noastră se vor mira să constate că la punctul patru, pachetul de mobilitate, s-a luat uh, o decizie care este prezentată destul de lapidar, spunându-se că s-a decis amânarea pentru ședința următoare a coordonatorilor. Acest lucru nu s-a întâmplat, nu am căzut de acord asupra unei asemenea amânări. Am discutat foarte mult, am numărat pozițiile, s-a spus că există trei variante posibile care trebuiau supuse puse la vot uh, și uh, a fost până la urmă un final al ședinței destul de caotic. Um, oamenii au plecat cu neclarități, nu s-a ă, spus lămurit că ar trebui să amânăm decizia pentru ședința următoare. De fapt, președinta ar fi trebuit să adreseze o scrisoare președintelui Parlamentului Tajani ca să se decidă acolo asupra ă, pachetului doream să precizez acest lucru. Astăzi ar trebui, de fapt, să supunem la vot poziția membrilor Comisiei TRAN față de această problemă. Mulțumesc, domnule Ertug. Există alte observații? Nu? Domnul Van de Camp, vă rog. Doamnă președinte, eu aseară am participat, bineînțeles, la întâlnirea coordonatorilor și a fost o confuzie simpatică la această întâlnire, dar nu mi-aduc aminte să fi luat această hotărâre. Îmi închipui că se va detalia o opțiune, una dintre ele, dar prefer să se corecteze procesul verbal al întâlnirii coordonatorilor. Mai sunt alte observații? Domnule Telicica, vă rog. Chiar dacă văd că nu prea sunteți în formă, din câte mi-ați spus, vă dau cuvântul. Doamnă președinte, bună ziua! Să sperăm că dumneavoastră mă veți ajuta să mă simt mai bine în următoarele minute și în următoarele ore și eu am participat ieri la întâlnirea coordonatorilor și și mie mi se pare că s-au creat niște confuzii din cauza pozițiilor divergente și cred că Trebuie să spunem aici la întâlnirea comisiei că practic tot ceea ce am dezbătut ieri și tot ceea ce va fi votat uh, cu privire la pachetul mobilitate, de fapt uh, ne-am dat seama că rezultatul voturilor va fi 50-50 am putea să discutăm din noi între coordonatori, dar nu cred că se va schimba majoritatea. Deci cred că abordarea corectă este să supunem la vot la comisie Până la urmă, aceasta este obligația noastră de coordonator. Dacă noi nu suntem uh, uh, capabili să ajungem la un acord între coordonatori, trebuie să cerem părerea comisiei întregi și să supunem la vot cele trei opțiuni menționate ieri și pe care colegii mei le-au menționat. Mulțumesc. Nu știam că avem o dezbatere. Domnule Liberațchi, aveți cuvântul. Și apoi doamna D'Amato. Nu. Mai întâi domnul Liberațchi și apoi doamna D'Amato. Mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare. Ce trebuie să votăm? Pentru că pentru mine nu este clar. Vom vota rezultatul întâlnirii coordonatorilor a fost uh, o confuzie, a fost uh, nostim comic. Ce votăm? Doamnă Damato, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca să răspund și colegului Liberațchi, eu sunt de acord cu faptul că trebuie să votăm cele trei opțiuni. Să le votăm aici la comisie. Dacă să ne întoarcem la plenară, să votăm în comisie sau cea de-a treia opțiune, să adresăm o scrisoare uh, conferinței președinților. De ce? Pentru că ă, la coordonatori nu s-a ajuns la o majoritate. Secretariatul a făcut un calcul bazându-se pe majoritatea ponderată și atunci ă, să ă, lăsăm pe toți membrii comisiei să voteze. Merci, Madame D'Amato. Vă mulțumesc, doamnă D'Amato. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Este ultima șansă să mai luați cuvântul pe acest subiect. Domnul Zvotovski. Doamnă președinte, eu nu sunt împotriva ideii de a vota. Este o idee foarte bună, însă eu cred că trebuie să ne pregătim pentru acest vot, pentru că dacă hotărâm să votăm acum, nu cred că va fi un rezultat uh, suficient de clar. Așadar, nu vreau să votăm înainte de data de 29 ianuarie. Mulțumesc! Vă amintesc ce s-a întâmplat ieri. Ieri, în timpul întâlnirii coordonatorilor, față de pachetul mobilitate, eu am prezentat trei opțiuni care au fost menționate de coordonator. Prima posibilitate să revenim la Comisia TRAN. A doua să mergem direct în plenară. A treia, să avem încredere în uh, plen ca să vedem ce se va întâmpla. Prima opțiune, 24 de voturi, potrivit numărătorii. A doua opțiune, să mergem în plenară, 24 de voturi. Deci cea de-a treia, care ține de răspunderea mea, este să cer plenarei să includă pe ordinea de zi acest uh, aspect ca să avem arbitrarea plenarei. Acestea erau cele trei opțiuni. Acum că îmi cereți să organizez un vot în această dimineață, sincer, eu nu cred că este bine, pentru că asta e ca și cum uh, nu corespunde cu hotărârile coordonatorului, deci nu ar fi legitim. Un alt lucru, dacă trebuie să refacem votul, ca să știm dacă mergem în plenară sau dacă revenim la Comisia de Transporturi, nu hotărâm așa, trebuie să ne pregătim. Deci nu putem să facem acest vot astăzi. În sfârșit, contrar celor spuse de domnul Riche, care crede că sunt doamna Tereza May, aș vrea să vă spun un lucru. La un moment dat, pentru pachetul de mobilitate, fiecare va trebui să-și asume răspunderea. A cam durat această discuție. Deci, nu ne întrebăm ce se va întâmpla cu votul. De fapt, semnul de întrebare ține de trimiterea unei scrisori în atenția plenului și va hotărâ conferința președinților. Aveți obiecții? Doamna Meisner. Äh, ja, Ca să fiu sinceră, Cred că trebuie să existe o regulă, doamnă președintă. Dumneavoastră spuneați că după părerea dumneavoastră nu se poate, dar eu cred că trebuie să respectăm un regulament. Știu că situația este destul de complicată, dar uh, noi de mult ne străduim să luăm o decizie. Iar acum, sigur că trebuie să ne întrebăm dacă putem continua negocierile pe marginea acestui pachet în această legislatură sau nu. Eu cred că trebuie să luăm o uh, hotărâre cât mai repede cu putință, bazându-ne pe poziția majorității eh, membrilor comisiei noastre. Așa cum a spus și Pavel Telici, și cum a spus și Ismail Ertug, dacă nu au fost în stare coordonatorii să ajungă la o concluzie, atunci trebuie să întrebăm pe toți membrii comisiei eh, prin vot. Eu eh, cred că ar trebui să fie totuși posibil să ne facem și astăzi o idee. Jacob Dalunde, vous vouliez prendre la parole. So, uh... În timpul discuțiilor de ieri existau aceste trei opțiuni să votăm în comisie, să mergem la plenară și a treia să trimitem o scrisoare conferinței președinților și să, cerem, să, să le cerem lor să iau hotărâre pe această temă. Din perspectiva mea, ar fi ciudat să cerem din nou comisiei să voteze pe această propunere. Deci dacă vreți un vot în comisie, atunci ar fi normal ca toată lumea să se uite pe compromisuri, să vedem dacă trebuie să mai modificăm propunerile și apoi să votăm propunerile noi să mergem în plen fără să avem amendamente de compromis, asta ar însemna foarte multe amendamente de votat și ar fi un vot complicat, greu. Deci, cred că cel mai bine este să trimitem o scrisoare conferinței președinților, să le spunem noi nu am reușit să ajungem la un acord. Je donne la parole à Monsieur Cor et à Monsieur Liberatski. Dau cuvântul domnului Cor și domnului Liberatski și apoi închid dezbaterea. Mulțumesc, doamna președintă. Eu cred că am căzut de acord că nu trebuie niște terți să decidă în legătură cu procedura. Nici serviciul juridic, nici conferința președinților. Trebuie să întrebăm baza. Noi trebuie să decidem dacă mergem direct în plen sau dacă optăm pentru uh, una din celelalte două variante. Pentru că uh, trebuie să vedem dacă până la urmă trebuie să amânăm uh, pachetul pentru următoarea perioadă legislativă sau nu. Eu cred că membrii acestei comisii trebuie să se pronunțe și să voteze. Domnul Liberațchi, după care punem punct dezbatere. Mulțumesc. Îi mulțumesc domnului Koch. Vreau doar să spun că cel mai bine ar fi să cerem avizul serviciului juridic despre libertatea legilor noastre, ce este potrivit regulilor și ceea ce este împotriva regulilor. Și decizia finală, cred, trebuie să fie răspunderea noastră. Am avut voturi uh, anul trecut, de asemenea, numai cu două săptămâni, am întors la rezultatul din luna iunie anul trecut, de ce eu vreau un avis al serviciului juridic și să lăsăm hotărârea finală pe seama comisiei noastre, a comisiei TRAN. Merci beaucoup. Je... Mulțumesc. Deci, pun punct acestei dezbateri. Atunci când este luată o hotărâre la întâlnirea coordonatorilor, aceasta este cea care are întâietate. Dar ieri nu s-a luat o hotărâre la întâlnirea coordonatorilor. A fost foarte clar, toată lumea a spus care a fost majoritatea a Comisiei Transporturi, trimite o scrisoare domnului Tajani, astfel încât să fie conferința președintelor cea care hotărăște. Concret, ce înseamnă acest lucru? Că nu se va face încă un vot la Comisia Transporturi. Cei care preferă să meargă în plenară pot să o facă, pot să-și activeze grupul și așa mai departe, ca să facă acest lucru. Ieri a fost clar că nu exista niciun fel de majoritate nici pentru uh, revenirea la plen, nici pentru revenirea la Comisia Transporturi. Deci, de acum înainte, dosarul va fi pe ordinea de zi a conferinței președinților și ei vor hotărâ dacă să-l uh, introducă în plenare sau nu. Și nu rescrieți istoria, pentru că ieri, la un moment dat, s-a hotărât uh, că nu aveam majoritate și nu putem să facem nimic mai mult, nu putem să trecem peste limitele democrației. Eu nu am această putere. Domnule Herzog, este chiar ultima intervenție pentru că avem voturi. Mulțumesc! A fost un pic stilul Maduro ce ați făcut dumneavoastră acum, dar oricum, așa cum ați spus foarte bine și colegul meu, ieri am discutat despre trei opțiuni. Și încă o dată ați reiterat în urmă cu câteva secunde acest lucru, dar este foarte important. Și de ce ce s-a întâmplat nu apare în procesul verbal? Trebuie să apară în procesul verbal faptul că există trei opțiuni și că rezultatul este că veți trimite o scrisoare președintelui Parlamentului astfel încât uh, COP să fie cea care hotărăște ce se va întâmpla ulterior. Dar acest lucru trebuie să apară în procesul verbal. Și, dincolo de acest lucru, există acum uh, printre membrii uh, Comisiei Tran dorința de a lua o hotărâre despre procedură. Și nu cred că este bine să spuneți că nu se poate să votăm, pentru că poziția ar trebui să fie adoptată de Comisia de Transporturi în total și nu de unul sau doi sau trei colegi dintre noi. Domnule Herzog, procesul verbal va fi modificat. Cele trei opțiuni vor fi indicate cu trimiterea de azi după amează a unei scrisori în atenția domnului Tajani, sublinind mai ales faptul că de aici înainte acest dosar ține de răspunderea plenarei, deci a conferinței președinților. Vom modifica. Acum, dacă îmi cereți să votăm din nou asupra celor trei opțiuni, aici, la Comisia Transporturi, nu se poate. Nu redeschid dezbaterea. Nu suntem aici ca să discutăm despre asta, putem să discutăm după, dar la un moment dat, când trebuie luat o hotărâre și nu avem majoritate, nu avem majoritate, nu sunt nu știu câte uh, alegeri. Domnule Telicica. Îmi pare rău, doamnă președinte, dar nu cred că asta poate constitui o concluzie. N-am hotărât și n-am decis nimic. Asta de, dumneavoastră uh, spuneți ca concluzie, dar nu e vorba de ce crede majoritatea. Eu nu înțeleg de ce aici în comisie nu supunem la vot cele trei opțiuni, așa cum a spus și domnul Cohe, așa cum a spus și domnul Ertug sau cu, ca domnul Liberlaschi sau ca doamna Damato. Noi la Comisia Tran trebuie să hotărâm cum vom proceda și apoi să supunem asta conferinței președinților, dar nu văd de ce să trimitem o scrisoare acum conferinței președinților. Nu înțeleg, pentru că ne lipsește o verigă din acest lang între ehm, coordonator și COP există ceea ce numim Comisia TRAN. Este răspunderea noastră, este cea care ne revine și nu sunt de acord, vă rog frumos să consemnați că nu sunt de acord încă o dată cu această metodă de a proceda. Je vais clore ce débat. Am să termin cu această dezbatere, am să o închei și am să vă spun un singur lucru. Înțeleg, domnule Delicica, că doriți să mergeți la plenară și chestiunea de fond o am discutat-o și ieri, uh, nu o să mai numărăm de două ori, pentru că nicio majoritate nu s-a desprins. Nici pentru o opțiune, nici pentru alta. Îmi pare rău, uh, nu ați fost... Uh domnul Rade de la secretaria, că secretariatul acestuia îi mulțumesc, s-a numărat de două ori, 24 plenară, 24 la Comisia TRAN, uh, deci nicio majoritate clară nu s-a desprins. Așadar, uh, și cu asta aș dori să încheiem această dezbatere. Doamna Masner, dar există reguli, trebuie să fie niște reguli în aceste cazuri, în cazul că nu se ajunge la un acord. Care sunt regulile? Uh, secretariatul ar trebui să știe asta. Comisia noastră are niște reguli de urmat, doamna președinte. Regula este, sau regulamentul este cât se poate de clar. Dacă la coordonatori nu avem o majoritate, Bun, ar fi trebuit să fie avut de pildă 25-24, astfel încât una dintre opțiuni să fie adoptată. Dar nu am avut o astfel de majoritate și regula spune că dosarul este trimis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 Nous commençons tout de suite avec. Începem imediat cu schimbul de opinii. Regulile comune care garantează o conectivitate de bază a transportului aerian în condițiile în care Regatul Unit, Marea Britanie și Irlanda de Nord se retrage în Europeană. Raportorul nostru este domnul Pavel Telicca. Îl avem ca raportor și pe domnul Zotăschi, dar și pe doamna Izabela Del Monte, care este de asemenea raportor. Avem trei dosare așadar, Ce vizează Brexitul în cazul unei lipse de acord, no deal, Coordonatorii au hotărât să avem o procedură simplificată în lumina articolului 50 din regulamentul de ordine interioară. Procedura va fi următoarea. Fie mergem înainte fără amendamente. După discuția din această dimineață, în acest caz, propunerea comisiei noastre va merge nemodificată direct în plenară, cu excepția uh, cazului în care un anumit număr de deputați sau de grupuri politice se opună, asta reprezentând practic 5 deputați cel puțin. O altă posibilitate este să se adopte modificări, amendamente. În acest caz, doar raportorii în exclusivitate vor putea să facă acest lucru, propunând astfel o serie de amendamente în atenția tuturor membrilor Comisiei TRAN, și dacă nu se opune nimeni, de fapt un număr minim de deputați de la un număr minim de grupuri uh, politice, număr de 5 minim, Michele, te rog să-mi permit să vorbesc, deci număr minim de 5 deputați, în sfârșit, dacă nu se opune acest grup de deputați, uh, modificările respective sunt adoptate. Amendamentele acestea vor merge astfel la vot la Comisia TRAN în următoarea sa ședință. Acum dau imediat domnului Telicca, care este unul dintre raportorii noștri. Domnule Telicca, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru prezentarea introductivă a acestor proceduri. Dragi colegi, știu că timpul este foarte scurt și ca să ajungem la o concluzie sau la vreun uh, rezultat uh, care să întrunească majoritatea aici în uh, Comisie și în Parlament în general, trebuie să mergem repede. Vreau să vă spun că eu mi-aș dori să lucrez împreună cu raportul din umbră și cu ceilalți colegi la un text care să întrunească consensul și mi-ar place să ajungem la un astfel de consens uh, până în această seară. Știu că timpul e foarte scurt, am contactat raportorii din umbră pentru a ne putea coordona. Este un text crucial și cu consecințe semnificative. Și acum ajung la uh, un comentariu suplimentar, sau mai bine zis, la ce aș pune între paranteze pătrate. Uh, nu e de inițiativa de GEMUV această, acest dosar, ci mai mult uh, eman așa de la comisie în general și o propunere care ne-a parvenit destul de târziu și îmi pare foarte rău că cei de la comisie, nivelul superior, uh, um, ar fi putut uh, să se nu s-au gândit că am fi putut să mergem spre un scenariu de hard Brexit și ar fi putut să anticipeze o astfel de, de problemă și să ne trimită mai devreme dosarul. În sfârșit, al doilea subiect uh, liminar um, al discuției, avem nevoie de un studiu de impact. Știu că cu toți avem nevoie de o mai bună reglementare, indiferent ce fel de Brexit vom avea și că timpul este foarte, și pentru că timpul este foarte scurt, am discutat cu toți colegii și oricare ar fi aceștia, ei se gândesc la un singur lucru și anume care sunt consecințele Brexitului și împreună cu Zelmaer ne-am și gândit că ar trebui ca Comisia ne-am fi dorit o Comisia să fi pregătit un studiu de impact, poate că astfel nici nu am fi avut Brexit și, în sfârșit, consecințele ar fi fost altele. În sfârșit, acestea fiind spuse și, încă o dată, asta nu ține direct de DG Move, de la Comisie, vreau să spuneți câteva lucruri. Uh, în primul rând, cu tot respectul pe care îl datoresc colegilor britanici, bineînțeles, știm cu toții că orice se va întâmpla între momentul actual și momentul în care Brexitul se va petrece, cu excepția unui acord care ar putea interveni uh, în perioada pe care am menționat-o, tot vor exista niște negocieri viitoare, într-un fel sau altul, pe acorduri preconizate și trebuie să știm care sunt pozițiile noastre în aceste negocieri. Orice s-ar întâmpla. Și pe acest fundal, eu nu aș zice să mergem dincolo de uh, perimetrul pe care ni le-am uh, fixat noi înșine. Spun asta ca să nu existe probleme. <clears throat> și să nu existe efecte negative asupra mm, negocierilor, pozițiilor noastre de negociere, dacă acestea vor avea loc. Dar, încă o dată, există situații uh, uh, care ar putea să ne ajute să protejăm mai bine consumatorii noștri, în primul rând la conectivitate și apoi, bineînțeles, uh, ne interesează și soarta firmelor noastre. Vreau să semnalez anumite lucruri uh, și uh, apreciez faptul că pot să o fac pentru că este singura situație în care putem chiar să facem asta și chiar să atragem comisia asupra unor lucruri pentru a fi lămurite. Uh, am trimis un brief și sper că toată lumea l-a citit. În primul rând, deci, acea plafonare sau capping. Eu am înțeles sau înțeleg că această prevedere se leagă direct de ceea ce am menționat și anume că dacă nu plafonăm nimic, asta ne afectează poziția negociere, oricare ar fi acestea, pe un acord, oricum ar arăta acesta în viitor. Dar orice am face cu plafonarea, putem hotărâ să fim neutri. Dar, de fapt, ce spunem noi? Uh, rezultatul trebuie să fie acesta. Câte zboruri, ce frecvență, având în vedere situația pieței. Și să nu uităm că dorim ca și firmele, dar și consumatorii să fie protejați în aceste eventualități. Lumea și-a cumpărat bilete, a planificat uh, zboruri uh, în scop personal sau pentru scopuri eh, profesionale, deci eh, nu, să nu uităm nicio clipă consecințele asupra firmelor, cetățenilor, asupra industriei turismului. Deci aici, bineînțeles că lucrurile sunt extrem de complicate și va trebui să găsim o ieșire de, din impas astfel încât să nu periclităm niciuna dintre aceste categorii. Încă un lucru pe care vreau să-l semnalez și mi-ar place, bineînțeles, ca comisia să vină să mă și lămurească, e, se referă la uh, Uh, structuri și la cine este proprietarul acestora, ownership structures. Uh, mi-ar place ca și colegii să mă ajute aici, pentru că pozițiile sunt în fel și chip. În acest moment ne gândim cu toții, bineînțeles, și ne raportăm la liniile aeriene din țările noastre din experiența personală și unor este greu să mergi mai departe cu raționamentul. Ce înțeleg eu de la comisie este cumva o cale de mijloc, dar eu mă situez pe o poziție în care aștept toate propunerile. Bineînțeles că presiunile de, legate de timp sunt enorme și este foarte greu să te gândești la restructurarea vreunei companii într-un timp atât de scurt. Bineînțeles că depinde de modelul de afaceri pe care îl ai, dar și de cine este proprietarul diverselor uh, structuri și așa mai departe și de starea pieții. În sfârșit, mi-ar place ca Comisia tocmai să vină și să ne clarifice lucrurile ca să putem să lucrăm mai apoi așa cum trebuie cu raportorii din umbră. Apoi, acel, uh, acea situație de co-share, adică momentul în care companiile sunt uh, deținute în mod comun și cu acțiuni partajate, E vorba de situația terților aici. Bineînțeles că și aici trebuie să lămurim lucrurile în acest context. Ultima observație, și iarăși aș dori ca Comisia să-mi răspundă, este următoarea situație. Avem o dată fixată, da, dar mai este o propunere E vorba de tot ce înseamnă uh, sigur, siguranța aviației. La acest dosar nu avem o dată limită propusă. Și bineînțeles că sunt mai multe dimensiuni aici, dar una dintre ele se referă la poziția Consiliului. Fiecare are competențele sare și va trebui la un moment dat să intrăm în acest balet interinstituțional. Da, înțeleg. Însă, pe de altă parte, nu știu dacă asta este calea cea mai bună de a proceda și în acest sens, practic, uh, vreau să spun că sprijin până la urmă competențele comisiei. Știu care sunt competențele celorlalte instituții și ale noastre, dar uh, ideea comisiei pe care eu o respect este aceea de a avea uh, relații bune cu Regatul Unit, uh, respect reciproc, avantaje reciproce și așa mai departe. Uh, și în acest context, uh, acordul pe aviație, cum se va numi el, uh, ne va ajuta în acest uh, demers. Și în concluzie, și cât mai curând posibil, mi-aș dori să avem o astfel de, de, de, de soluție. În sfârșit, doamnă președinte, acestea sunt principalele mele observații. Vreau să atrag deci, colegilor atenția asupra acestor aspecte, în primul rând raportorilor din umbră, bineînțeles că aștept și inputul Comisiei, pe de altă parte ne interesează și ce se petrece la Consiliu. Avem nevoie de o, o concluzie nu numai reciproc avantajoasă, dar și uh, în condițiile în care, bineînțeles, la Consiliu sunt anumite poziții asumate deja. Mulțumesc foarte mult, domnule Telișca, domnule Zvotoschi. Aveți cuvântul. Monsieur Zotowski, vous êtes raportor? Domnule Zlotowski, aveți uh, cuvântul? Sunteți raportor? Vă rog. Ok, ok. Dziękuję bardzo, to już teraz wiem. Mulțumesc, am înțeles. Așadar, Vreau să spun în primul rând că Brexitul este o mare provocare pentru Regatul Unit, dar și pentru Uniunea Europeană și, bineînțeles, în funcție de cum merg negocierile, ambele părți trebuie să se pregătească pentru un scenariu numit de hard Brexit. Brexit dur. Deci uh, trebuie să pregătim și statele noastre membre pentru situația în care Regatul Unit va ieși din Uniunea Europeană fără un acord pentru a uh, proteja interesele europene în materie de aviație și de siguranța vieții uh, europene astfel încât zborurile în europeană să poată să continue să primească certificatele de la EASA și acestea să fie valabile inclusiv după ieșirea Regatului Unit din uh, Uniunea Europeană ca să existe totuși o continuitate. Astfel, este nevoie ca operatorilor să li se acorde timpul necesar pentru a obține aceste certificate emise în baza articolului 68 al regulamentului UE din 2018, regulamentul 1139, în ceea ce privește conținutul propunerii deci, făcute de comisie ca și raportor vreau să propun comisiei să adoptăm această propunere fără modificări, fără amendamente. Propunerea noastră de a prelungi valabilitatea certificatelor uh, pe 9 luni este un minim uh, uh, mi se pare bine, deci nu văd de, de ce am modificat lucrurile și am prelungit. În orice caz, o problemă o reprezintă lipsa unui studiu de impact și a unei consultări publice pe marginea acestui demers, însă având în vedere și circumstanțele excepționale și lipsa de timp, eu înțeleg că ar fi fost greu pentru comisie să facă așa ceva. Având în vedere aceste lucruri, contez pe o cooperare fructuoasă împreună cu raportorii din umbră și aștept comentariile dumneavoastră. Vă mulțumesc! Doamna de Monte, aveți cuvântul. De... Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu am aceeași poziție. Când vine vorba de asta de transportul de mărfuri, ne găsim într-o procedură de accelerată, astfel încât în timp foarte scurt să se ajungă la această adoptare. Deci este foarte clar că toată lumea și-ar fi dorit un studiu de impact, dar nu este timp pentru așa ceva. Oricum, mulțumesc Comisiei pentru propunerea făcută și bineînțeles că se dorește caracterea legăturilor și conexiunilor de bază în transportul de mărfuri dinspre și înspre Regatul Unit. Am fi vrut ca lucrurile să se fi petrecut altfel și să nu fi, supu- să nu fi, avem, să nu fi fost noi supuși ca Parlament și Comisia noastră la astfel de presiuni. În sfârșit, este vorba de transportul de mărfuri rutier între Uniunea Europeană și Regatul Unit Um, care trebuie să fie uh, încadrat de dreptul european. Aceasta este problema, însă Regatul Unit va pierde licențe și certificate comunitare um, acordate de Regatul Unit transportatorilor comunitari și respectiv lipsa de acces uh, al acestor transportatori britanici la piața comună uh, europeană. Deci, și viceversa. Iată de ce este nevoie de măsuri cu caracter temporar uh, pentru a uh, circumscrie în acest cadru, nou cadru, transportul de mărfuri între cele două părți și pentru a atenua și chiar evita efectele potențial destabilizatoare pentru aceste uh, conexiuni în transportul rutier în momentul în care Regatul Unit se va retrage. Drepturile și licențele transportatorilor în Regatul Unit vor trebui să fie conforme regulilor comunitare și va trebui mai mult decât atât ca să se garanteze drepturi echivalente transportatorilor uh, de mărfuri uh, comunitari în uh, Regatul Unit. Iată de ce avem articolul 5 care garantează tocmai acest principiu al echivalenței. Iar articolul 4, să zicem, vorbește despre normele uh, actualmente în uh, vigoare, apoi articolul 5, echivalența, echivalarea drepturilor și apoi posibilitatea ca Comisia să adopte și acte delegate, iar articolul 6 Acolo se vorbește despre concurența loială cu o monitorizare din partea Comisiei, astfel încât tocmai ca această echivalență să fie garantată pe teren și să fie, bineînțeles, luate măsuri care să favorizeze concurența loială uh, și asta prin acte delegate. Bineînțeles, se presupune cooperarea între Regatul Unit și partea comunitară, dar și uh, cooperare, dar și uh, controle și inspecții, este nevoie de măsuri uh, uh, oportune, se spune la un moment dat. Mi se pare o formulă destul de vagă care apare tocmai la articolul 5, nu, mă scuzați, spune doamna Delmonte, articolul 5, 6, 2, C. Deci măsuri oportune, se spune acolo, dar de fapt uh, cuvântul uh, analog se folosește în articolul 5 și poate că aceste formulări care apar pe aici pe acolo sunt poate un pic prea vagi și trebuie cumva lămurite. Cam asta în orice caz, vă stau la dispoziție în această după masă, bineînțeles, voi fi prezent la ședința cu raportori din umbră și aștept, bineînțeles, cu nerăbdare propunerile colegilor. Vă mulțumesc foarte mult! Si, uh, raportor. Mulțumesc, stimați raportori, pentru prezentarea diferitelor rapoarte. Voi da cuvântul acum celor care s-au înscris, care doresc să intervină, dar vor dispune doar de câte un minut. Domnul de Grande Pascual, un minut. Președinte, siento că... Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi pare rău că avem atât de puțin timp la dispoziție pentru că este vot cu procedură simplificată, dar ar trebui să ne facem cu toții o idee pentru că avem uh, raportorii din umbră care ne-au prezentat avizul lor, dar nu mi se pare normal ca ceilalți membri a comisiei să nu aibă dreptul să-și dea cu părerea. <clears throat> Eu aș vrea să fac 5 observații și am și 5 întrebări. Mai întâi, datele de referință. Aici atât turismul cât și aviația sunt vizate și toată lumea este de acord cu faptul că datele de referință trebuie să fie cele din 2018 și ceea ce s-a ales ca dată de referință în aceste rapoarte nu este deloc fiabil. Noi nu suntem de acord. În plus, nu se dă companiilor britanice suficiente drepturi în cazul în care Regatul Unit iese și uh, va trebui să se ocupe de pasagerii europeni care nu vor mai avea alte posibilități, ceea ce este o povară groaznică pentru aceste companii regulamentele cu privire la aeronave. Se va spune că anumite aeronave nu mai sunt uh, uh autorizate să pătrundă în spațiul european. Nu mi se pare normal. Ce se întâmplă cu acordurile bilaterale între Comisia și Regatul Unit? <clears throat> cu acest acord se reglementează drepturile traficului, ori acest lucru ține de competența națională. În sfârșit, în ceea ce privește proprietatea infrastructurilor potrivit regulamentului uh, 1008 <clears throat> din 2008, Vreau să întreb raportorilor dacă nu poți include și acest punct pe, uh, în raport. În ceea ce privește licențele de exploatare, aceasta este principala problemă pentru că aici legatul Unii și Uniunea Europeană se confruntă. Nu mi se pare normal <clears throat> să aplicăm legislația actuală într-un mod inflexibil, astfel încât să se afecteze drepturile uh, pasagerilor, dreptul la informație și în același timp uh, posibilitatea uh, Uh, de a ajunge la un acord. Apoi, regulamentul 1008 uh, din 2008, ce șanse sunt ca aceste să fie uh, revizuit? Închei, mi s-ar părea rezonabil o prelungire a validității actualelor licențe de exploatare pentru o perioadă temporară, um, cel puțin un an de la data limită la care trebuie să fie aplicat acest acord și sper că raportorii din umbră vor putea să ajungă la o comisie valabilă pe care să o poată valida și votul acestei comisie. Mulțumesc, domnule Pascal de Grande. Știu că este frustrant, dar nu avem mult timp la dispoziție. Vă rog frumos să vă respectați minutul uh, alocat. Doamna Foster. Pour un minut. Well, I may go over a minute. Bun. Doamnă președinte, voi încerca să mă rezum la un minut. Foarte pe scurt, sunt de acord cu cele prezentate de raportor și de antevorbitori dar există o creștere de 6% în uh, traficul aerian pentru 2019, așa cum există planificările. Uh, cei de la uh, controlul aerian, statele membre, afirmă că există această creștere. Să ne gândim ca tare ce probleme o să apară dacă ar fi nevoie ca oamenii să își amâne deplasările în timpul vacanței TUI este o agenție turistică respectabilă și este foarte preocupată de problemele care pot să apară. Companii aeriene din Europa, din Belgia, Franța, Spania, uh, Suedia ar putea să nu uh, mai uh, aibă licențe de zbor. Deci, nu știm dacă situația va fi temporară sau de lungă durată. Deci eh, să ne gândim eh, că eh, au existat 5 milioane de turiști pentru Spania anul acesta. Dacă cineva acum va spune că va fi nevoie de renunțarea la unor vacanțe care deja au fost rezervate, cred că asta va stârni mari nemulțumiri. Trebuie să ne gândim să existe un acord cu Marea Britanie în ce privește traficul aerian, dar în clipa de față știm că americanii nu sunt deloc mulțumiți de ceea ce uh, prevedem noi, pentru că de fapt se încalcă unele acorduri internaționale în ce privește uh, circulația aeronavelor. Deci eu cred că până la urmă toți suntem de aceeași uh, parte a baricadei, toți ne dorim o reglementare cât mai simplă, cât mai inteligibilă. Dar uh, eu cred că până la urmă trebuie să facem niște propuneri practice ca să uh, nu ajungem să decepționăm cetățeanul. Președinta. Da. Dacă toată lumea va vorbi două minute, vă asigur că va trebui să prelungim ședința până la orele 15. Vă rog să vă uh, rezumați la esență. Trebuie să-i respectați și pe ceilalți colegi. Domnul Dalunde, un minut. Mulțumesc. Eu voi încerca să uh, am o intervenție foarte subțintă, am analizat propunerile, suntem în mare de acord cu propunerile Comisiei, chiar dacă ar fi trebuit să ne ofere aceste propuneri mai devreme, să ne acorde mai mult timp de analiză. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc! În cazul acesta putem să trecem la raportul domnului Zotovski și dau cuvântul domnului Gerold. Mulțumesc, doamna președintă. Salut faptul că după uh, respingerea uh, a propunerii de tratat în Camera Comunelor din Marea Britanie, acum uh, Comisia încearcă totuși să vină cu această propunere privind siguranța zborurilor. Nu mi se pare că sunt propuneri controversate în ce privește poziția diverselor grupuri politice. Sunt precaut în evaluarea mea trebuie să fie păstrate uh, standardele de siguranță de zbor, chiar dacă va exista un uh, Brexit foarte uh, brusc și nereglementat pentru că nu trebuie să existe aici vreo lipsă de armonizare. Asta ar crea mari probleme transportatorilor europeni s-ar putea inclusiv ca numărul locurilor de muncă din industria aeronautică din Europa să fie afectate. Eu uh, îi mulțumesc uh, raportorului pentru abordarea echilibrată. Este important ca Marea Britanie să respecte licențele și standardele de securitate care au fost valabile până acum și după Brexit. Asta este nevoie necesar pentru compatibilitatea activității companiilor specializate și pe viitor, chiar dacă Marea Britanie va avea statutul unui stat terț. Mulțumesc, domnul Zinken. Se pare că nu este prezent. Domnul Van Mintenburg. Nu? Domnul Telicca, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Colegul nu poate să participe, regret acest lucru. Voi încerca să am și o intervenție care să respecte un minut. Domnul Van Mintelburg uh, își dorește ca Europa să fie uh, pregătită pentru orice tip de scenariu, fie că va fi un Brexit reglementat, fie uh, că nu va fi reglementat. Trebuie eh, ca toți eh, transportatorii aerieni eh, să fie pregătiți pentru situația viitoare. Există puțini constructori europeni în domeniul industriei aeronautice, dar este important ca toate standardele de securitate să fie uh, păstrate și pe viitor pentru ca siguranța zborurilor să nu fie afectată. Mulțumesc, uh, domnule Telicca. Domnule Taylor, aveți cuvântul. pour la nu, se pare că nu este prezent. În cazul acesta trecem la raportul doamnei de Monte, raportorii din umbră, doamna Clune. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Sper că nu uh, ne vom fi confruntați cu uh, un Brexit problematic, dar sigur că trebuie să fim pregătiți pentru soluțiile cele mai bune. Uh, Trebuie să existe până la urmă niște acorduri eh, bilaterale inclusiv eh, pentru a reglementa situația între eh, Regatul Unit și Irlanda Trebuie să vedem dacă va fi nevoi, vom fi nevoiți să apl aplicăm formula de leverage Acest lucru cred că trebuie analizat uh, cu mare atenție, uh, pentru că este și în interesul operatorilor uh, aerieni europeni. Trebuie să existe niște măsuri de siguranță pentru ca legislația Uniunii Europene să poată fi respectată și în viitor. Domnul Zlotovski, aveți cuvântul pe marginea raportului doamnei Del Monte. pentru noi, pentru grupul ECR, este deosebit de important. Este posibilitatea de a oferi toate serviciile în domeniul transportului aerian și după Brexit, cabotajul, uh, accesul la piață pentru că uh, există altfel riscul ca o serie de companii să aibă mult de suferit. O altă chestiune importantă uh, este uh, de uh, garantare a serviciilor de autobuze, navetă pentru aeroporturi pentru că uh, până la urmă s-ar putea ca Marea Britanie, odată uh, ieșind din Uniunea Europeană, să nu mai respecte prevederile legate de transportul pasagerilor uh, cu autobuzele. Nu va mai exista un temei legal, ceea ce ar fi în detrimentul calității serviciilor pe care până acum furnizorii le-au garantat doamnă președinte. Întâi vreau să încep prin a mulțumi comisiei care joacă un rol complicat pentru că nimeni nu știe ce se va întâmpla și suntem obligați să, să facem propuneri, deși viitorul este complet nesigur și acest lucru este valabil pentru toți liderii, așa cum am văzut în ultimele zile, în ultima săptămâni. Eu cred că avem totuși răspunderea de a uh, oferi certitudine sectorului ca să nu existe obstacole în cazul uh, în care activitatea economică riscă să aibă de suferit și de asemenea vrem să fie respectate drepturile persoanelor care lucrează în aceste sectoare. Ne gândim la întreprinderile de transport și nu numai. Dacă există um, călătorii organizate către Regatul Unit sau din Regatul Unit, atunci să existe niște măsuri în cazul în care nu va exista un acord pentru Brexit. Deci trebuie să colaborăm între noi, instituțiile europene, ca să adoptăm textul cel mai bun cu putință ca să prevenim toate dificultățile menționate. Punct. Mulțumesc, domnule Taylor, vă rog. Mulțumesc. O intervenție foarte scurtă indiferent uh, ce putem gândi în legătură cu decizia pe care guvernul uh, britanic uh, o va lua, care, în paranteză fiind spus, va fi o mare prostie și cu efect destructiv. Dar este clar că până la urmă trebuie ca atât pentru europenii care activează în acest domeniu, cât și pentru britanici, să încercăm să creăm uh, modalități cât mai uh, line de rezolvare. Dar trebuie sigur să ne gândim la multe aspecte legate de transport, inclusiv la transportul uh, aerian al animalelor. Până la urmă, din acest punct de vedere, trebuie să înaintăm amendamente. Mulțumim. Am avut uh, intervenția raportorilor din umbră pe câteva chestiuni cheie. Mă adresez acum uh, comisiei, domnul Cornelis și doamna Weiner, în legătură cu uh, chestiunile dezbătute. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Mă voi referi la cele două texte referitoare la aviației, colega mea se va referi la transportul rutier. Singurul obiectiv al uh, propunerilor noastre este să încercăm să diminuăm uh, situații dificile care să creeze eventual uh, o situație haotică după retragerea Marii Britanii. Pentru că um, noi ă, va trebui, cum spuneam, să încercăm să diminuăm ă, perturbările foarte ă, grave care se pot produce. Până la urmă, însă, nu uh, poate fi continuată situația existentă astăzi în interiorul pieții interne, indiferent care vor fi uh, deciziile Marii Britanii. Deci eh, va trebui să eh, încercăm să încheiem alte acorduri cu Regatul Unit, eh, fie că va avea statutul de stat terț, fie alt statut. Acestea rămân niște probleme care trebuie să fie rezolvate în viitor. În multe ocazii noi am informa cetățenii și lumea afacerilor în legătură cu ceea ce se poate întâmpla în cazul unui Brexit necontrolat. Uh, am publicat multe informații, am avut campanii de informare în sectorul aeronautic, uh, inclusiv cu ajutorul EASA. Deci nimeni nu poate afirma că nu știe la ce trebuie să se uh, pregătească. Acum însă noi trebuie să încercăm să rezolvăm acele probleme în care uh, cei care acționează uh, din domeniul privat nu au cum să intervină pentru a remedia situația. Deci, eh, noi eh, am informat piloții din Europa care dețin licențe emise în Regatul Unit că vor trebui să-și schimbe licențele mm, eh, pentru a putea activa în viitor în statele membre și există mii de piloți și de mecanici specializați în sectorul aeronautic care au făcut acest pas de a-și schimba licențele deficiențele de funcționare. Deci, sperăm ca din acest punct de vedere să nu existe probleme mari de continuitate. A fost un singur exemplu pe care vi l-am dat. Sigur că nu am putut să acoperim toate situațiile posibile sau probabile să apară. Vom continua discuțiile și eforturile. Pot să vă informez că la nivelul Consiliului au existat discuții pentru a aduce corecții și clarificări minore, dar ele nu modifică abordarea noastră și astăzi vom avea o discuție în Consiliu. Sugestia noastră ar fi ca aceste corecții și clarificări să uh, poată să uh, faciliteze uh, procesul de uh, adoptare a unor înțelegeri. În ce privește propunerea uh, privind contingentul care va activa pe piață. Uh, rețin propunerile domnului Telicca. Nu cred că vor exista Uh, libertăți suplimentare față de cele care sunt uh, deja prevăzute în uh, document, pentru că acelea ar trebui să fie negociate într-un viitor acord în domeniul aeronautic. În ce privește aspectele de proprietate, de ownership menționate de domnul Telicca, cred că este un domeniu pentru care uh, companiile aeriene se pot pregăti. Noi uh, am publicat deja informări din acest punct de vedere și există um, uh, transportatori aerieni majori care au ținut seamă deja de uh, aranjamentele pe care le propunem noi. Nu cred că mai sunt necesare altele suplimentare. În ce privește volumul traficului aerian, Uh, reținut și ceea ce a spus domnul Telici, că motivul nostru a fost că este vorba până la urmă de o măsură uh, care trebuie să garanteze o conectivitate bună pentru cetățeni, posibilitatea de a avea legături aeriene. Am ținut seama de volumul traficului aerian în anul 2000. 2018 și cred că uh, chiar dacă va exista scenariul no deal pentru Brexit, lucrurile vor putea continua bine în 2019. Iar în ce privește un uh, termen final în ce privește propunerea referitoare la accesul la piață uh, este uh, Uh, vorba despre 12 uh, luni de acum înainte, mai există și posibilitatea de suplimentare cu 9 luni. Uh, EASA ar putea să acorde certificate și pentru transportatorii din state terțe. A fost făcută o referire și la acordul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite și intenția este de respectare deplină a obligațiilor um, asumate în acordul cu Statele Unite ale Americii. Nu uh, există semnale că ar fi probleme din partea uh, partenerului american. M-aș opri aici, dar uh, vă stau la dispoziție pentru alte Uh, întrebări sau nelămuriri, dar sigur că trebuie să acționăm rapid. Uh, cu cât vom putea adopta această propunere mai repede, cu atât administrațiile din statele membre vor putea să emită autorizații care vor fi necesare și ne bazăm pe cooperarea foarte constructivă cu dumneavoastră. Deci vă rugăm să înțelegeți că este vorba de o urgență um, pentru a acționa și uh, vom conlucra în acest sens cu raportorii și pe viitor. Mulțumesc, doamna Werner, aveți cuvântul, dar vă rog tot foarte scurt. Not, uh, repeat what... Mulțumesc. Nu are sens să repet ce a spus Filip. Uh, despre măsurile de luat în urgență și procedurile. Suntem recunoscători dacă faceți în așa fel încât totul să se desfășoare suficient de rapid. În ce privește transportul rutier, ne-am gândit care ar fi soluția și ne-am gândit că e vorba despre uh, cifrele ECMT și cotele dar din cauza faptului că acele cote sunt insuficiente, ne-am gândit că ne trebuie o propunere suplimentare. Deci ca să garantăm ordinea publică, am putea temporar să oferim Regatului Unit drepturi care ar uh, uh, permite uh, un trafic minim și să garanteze conectivitatea de bază, dar aceste drepturi vor fi pe o durată scurtă. În termeni concreți, asta înseamnă că Uniunea Europeană poate să ofere transportatorilor britanici în mod unilateral dreptul de a transporta bunuri între Uniunea Europeană și Regatul Unit, dar acest lucru nu s-ar putea desfășura decât dacă există reciprocitate în ce privește drepturile pe care Regatul Unit le conferă transportatorilor europeni și dacă Regatul Unit continuă să respecte niște reguli legate de standardele sociale și standardele tehnice în domeniul transportului rutier și pentru a garanta concurența loială. Doresc de asemenea să mai explic pentru că uh, Uniunea Europeană este considerată ca un teritoriu unic, unic deci ceea ce um, ar permite transportatorilor din toată Uniunea Europeană să continue să meargă în Regatul Unit. Și din Regatul Unit um, în restul teritoriului, deci uh, nu va exista vreun impact negativ asupra teritoriului european și a transportului rutier pe tot teritoriul european. Răspund la întrebarea doamnei de Monte. Există o dispoziție care permite Comisiei Europene să monitorizeze aceste drepturi, deci puteți să cereți Comisiei să monitorizeze drepturile și să verifice dacă se respectă concurența, dacă aceasta este loială, dacă există condiții egale. Comisia poate să ia măsurile care se impun în cazul în care constată o nerespectare a acestor condiții. Și ca să vă explic mai clar la ce ne-am gândit, vom propune, bineînțeles, suspendarea aplicării acestor uh, drepturi în cazul în care se constată că drepturile nu sunt echivalente sau dacă nu există proporționalitate. Însă s-ar putea să luăm și alte măsuri ca să stabilim niște limite, niște praguri, de exemplu în ceea ce privește capacitatea sau în ceea ce privește numărul de călătorii sau s-ar putea să existe niște restricții operative la care ne-am putea gândi. Doresc de asemenea să răspund doamnei Clun chestiune care a întrebat despre tranzitul pe teritoriul UE, da, este clar pentru noi că, de exemplu, uh, uh, frontiera terestră uh, cu Irlanda trebuie să fie păstrată pentru că va exista această uh, situație în care se va trece de pe teritoriul Irlandei pe teritoriul Regatului Unit pentru că apoi să se ajungă pe teritoriul UE. Deci acest tranzit va trebui să fie disponibil. Cabotajul nu este acoperit de această propunere. Este evident că aici nu vom avea o echivalență cu piața unică și nu putem să garantăm continuitatea transportului. Acest lucru nu s-ar putea uh, uh, desfășura decât a, dacă avem o nouă relație cu Regatul Unit. Ați discutat și despre transferul în ceea ce privește autocarele. a întrerupe reprezentanta Comisiei. Deci Regatul Unit ar putea să devină membra acordului Interbus atunci când devin țară terță și acest lucru va oferi facilități pentru transportul cu autocarul. Președinta. Mulțumesc, vă reamintesc procedura. Raportorii din umbră, astăzi, dacă se depun amendamente, acestea trebuie neapărat să fie prezentate numele comisiei în atenția raportorilor înainte de data de 24 februarie. Uh, ianuarie, se corectează președinta. Deci înainte de data de 24 ianuarie, ceea ce înseamnă că va rămas foarte puțin timp la dispoziție. Apoi, pe 24 ianuarie, timp de 10 zile, se vor putea prezenta obiecții și aceste amendamente apoi vor putea să fie uh, supuse la vot în plenară, cu excepția cazului în care se fac obiecții. Și toate acordurile trebuie votate pe 4 februarie, pentru că știm cu toții termenul limită este 29 martie pentru Brexit, ziua în care englezii, din păcate, ne vor părăsi, dar înainte acordurile trebuie să fie publicate la jurnalul oficial. Deci de aceea este o cursă contra timp. Atât despre Brexit în cazul în care nu avem un acord. Acum vă propun să trecem la vot. Mă uit dacă avem quorum. Allez, on ouvre le vote pour euh, voir le nombre. Vreau să facem un vot de probă ca să verificăm că avem quorum și suficienți membri. Deci începem imediat cu descărcarea raportul domnului Francuvo în ceea ce privește descărcarea de gestiune Începem voturile. Deci, raportul privind descărcarea de gestiune 2017 pentru comisie și agenție. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Supun la vot acum toate, întregul text, să deschis votul. un membru uh, de la socialiști trebuie să-și retragă cartela de vot. Sunteți prea mulți. S-a închis votul. 35 de voturi pentru, 6 împotrivă. Bravo domnului Francuvo. Continuăm cu raportul, rapoartele domnului Leontini. Începem mai întâi cu uh, căile ferate. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Uh, vă rog să așteptați. Deci suntem la Shift to Rail. Întreprinderea comună Shift to Rail, pardon, și nu căile ferate. Vreți să începem cu EMSA? Bine, începem cu EMSA, Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă. Deci începem cu Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă. Sunteți gata? Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 5. Pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 6. Pentru? Împotrivă. Abțineri? Nu e foarte clar pentru amendamentul 6. Verificăm, vă rog. Să deschizi votul pentru amendamentul 6. S-a închis votul. Avem din nou un vot subnumerar de la socialiști. Cine a votat? Amendamentul 6, așadar, S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 10. Pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Votăm acum întregul text. S-a deschis votul. S-a închis votul. 38 de voturi pentru. Se adoptă descărcarea de gestiune pentru Agenția Europeană de Siguranță Maritimă. Continuăm cu Agenția Europeană de Siguranță Aviației. Aviație. Acum am ajuns la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 împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7 pentru Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se, se respinge. 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votăm întregul text. Pentru era. S-a închis votul. S-a adoptat.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 Supun la vot întregul text. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Mulțumesc pentru toate textele de descărcare de gestiune ce au fost adoptate, mai ales pentru agenții am ajuns la propunerea decizia Parlamentului și a Consiliului care modifică directiva 87 a Consiliului cu privire la termenul limite pentru punerea în aplicare din norme speciale privind lungimea maximă în cazul cabinelor care îmbunătățesc performanțele aerodinamice de eficiență energetică și performanțele în materie de siguranță subsemnata fiind raportoare. Amendamentul 1. Cine este pentru? Îl aveți? Aveți această listă de vot. Suntem pe raportul doamnei Daly. Ale, vous y êtes? Aveți acum această listă de vot. Deci, amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și supun la vot întregul text. Deschid votul. Ferm le vot. S-a închis votul. Și se adoptă cu o mare majoritate. Bravo, doamna Deli. Allez, on va voter le mandat de Votăm mandatul de negociere, de asemenea. S-a deschis votul în ce privește mandatul de negociere. Le vot est ouvert. Le vot est clos. S-a închis. Nu, mai așteptăm un pic. Acum s-a, deschis, s-a închis votul. Și se adoptă și mandatul pentru începerea negocierilor. Et nous continuons Continuăm cu raportul domnului Zile. Normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul. Amendamentul 37. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Deschid votul pentru amendamentul 37. <coughs> Amendement 37. Allez, je ferme le vote. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă, Abțineri? Pas très clair. Mais même si je pense que c'est adopté. Allez, on va le mettre... Uh, supun la vot chiar dacă cred că a fost adoptat. Compromisul 2. Vot. Je ferme le vot. Allez. C'est largement adopté. Se adoptă cu mare majoritate. Amendamentul 107. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Verificăm. Amendement 107, j'ouvre le vot. Amendamentul 107. Je ferme le vot. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 3. Qui s'abstient? <laughs> Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 130. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Nu verificăm. Verificăm. Allez, le 130. Je ferme le vote. S-a închis vot. Ah, vous avez raison. C'est adopté. Se adoptă, aveați dreptate. Compromisul 6. Cine este pentru compromisul 6?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 Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Să deschis votul pentru cele două amendamente, 171 și 72. Pour le vot. Je ferme le vot. S-a închis votul. Și se respinge. Continuăm cu trei amendamente identice de la 173 la 175. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Două amendamente identice, 176-77, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 178, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Două amendamente identice, 179 și 180, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. Trecem la compromisul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Două amendamente identice. 231 și 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. Compromisul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 329. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e foarte clar. Dar cred că a fost adoptat. Supun la vot. Compromisul 16. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Trecem la compromisul 17. Qui contre, qui Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 371 identic cu 35. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e foarte clar. La amendamentul 36 am să-l supun la vot. Votul s-a închis. Și se adoptă. Compromisul 18. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mm, nu este prea clar. Compromisul 18. Vă rog, votăm. Se pare că aveți un uh, vot în plus la socialiști? Foarte bine. Am închis votul acum și compromisul 18 se adoptă cu mare majoritate. Amendamentul 383 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 389 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 390 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 391 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Două amendamente identice acum. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 395 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 394 pentru împotrivă, abțineri, respins. 396 acum pentru, împotrivă, abțineri, respins. 397 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vom verifica 397. Deschidem votul. Votul s-a închis. Ah, este respins. E respins. Compromisul 20. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum direct la 406. Pentru împotriva abțineri respins. Compromisul 21 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 22 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 46. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 24. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 58. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Da. Verificăm amendamentul 500, uh, 58. Am închis votul. Se adoptă, aveți dreptate, domnule Koch, că am verificat. Uh, compromisul 25 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotriva, abțineri, respins. 69 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem direct la compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 29 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendament 87 pentru, 80, uh, împotriva, abțineri respins. 88 pentru, E în regulă. Pentru, deci, împotriva abțineri respins. 89 pentru, împotriva abțineri, nu e clar. Supun la vot amendamentul 89, vă rog. Am închis votul. Și se adoptă cu mare majoritate. Votul final pe raportul domnului Zilă. Am deschis votul. Am închis votul. Și raportul se adoptă cu mare majoritate. Felicitări domnului Zilă. Allez, encore un vot, un dernier vot. Avem un vot. Les votes ne sont pas terminés. Nu am încheiat sesiunea de vot. Vă rog să rămâneți concentrați pentru că mai avem de votat un raport. Supunem la vot tratatul de instituire a comunității transporturilor. Cine este pentru? Va fi un vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă cu o largă majoritate. Stimați colegi, vă mulțumesc. Așteptăm acum președinția română. Doamna ministru va veni pentru un schimb de informații. Facem o pauză până atunci. Comisia văd că de asemenea nu este încă prezentă în sală. Ne revedem în sală la orele 10.52 de minute.

Mes chers collègues, nous allons... Stimați colegi, reluăm ședința noastră, ne reluăm activitatea, vă rog. Este o mare onoare pentru noi de a o primi uh, pe doamna ministru pentru transport, doamna Rovana Plumb, care ne va vorbi despre marile priorități ale președinției române. Pentru că știți că pe 1 ianuarie România a preluat președinția Consiliului cu multă ambiție pentru viitorul Uniunii și prioritățile stabilite au mai multe axe pentru transport, conectivitatea și mobilitatea durabilă sectorul uh, transportului care uh, va funcționa bine, va avea un impact important asupra cetățenilor europeni ca și asupra pieței uh, comune. Deci există încă mari diferențe între diferitele regiuni. Este important să se investească masiv în transportul european și sigur că trebuie să ne stabilim obiective comune în interes comun și contăm pe deplina cooperare între președinție și comisia noastră. Vă dorim mult succes în președinția română. Veți dispune de 15 15 minute pentru a ne prezenta prioritățile acestei președinții, după aceea vom avea un schimb de vederi cu coordonatorii și cu membrii comisiei care vor dori să intervină. Doamnă ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă Deli. Stimați membrii ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, bună dimineața! Vreau să vă spun că pentru mine este o mare plăcere să mă aflu astăzi în uh, mijlocul dumneavoastră pentru a vă prezenta prioritățile președinției române a Consiliului European în acest uh, sector, unul dintre cele mai importante, sectorul transportului. Vă mulțumesc pentru ocazia uh, pe care mi-ați oferit-o. Pentru început, aș dori să vă prezint contextul și obiectivele generale ale președinției române. Președinția noastră pune accent pe valorile europene și mm, pe susținerea proiectelor europene. Obiectivul nostru este să le consolidăm prin politici publice pe care le promovăm împreună. Președinția noastră este una orientată spre cetățean. Este important pentru noi să răspundem la uh, nevoile uh, cetățenilor europeni și uh, pentru a fi mai pragmatici. Contăm pe un uh, dialog echitabil cu dumneavoastră, cu membrii Parlamentului European, cu celelalte instituții europene. Dorim să fim un broker onest și un uh, facilitator al consensului. Președinția Petiția noastră, așa cum a spus și doamna președintă, este um, ambițioasă și realistă. Ambițioasă pentru că dorim să progresăm în cât mai multe dosare într-o perioadă de timp uh, destul de scurtă pentru a intra în uh, trilog cu dumneavoastră și o președinție realistă pentru că în fața noastră se află multe provocări, cum ar fi Brexitul, alegerile europene, Uh, următorul cadru financiar multianual. Motoul președinției române este coeziune um, o valoare comună europeană. Acesta va fi principiul acțiunilor noastre în toate sectoarele. Platforma președinției noastre Ehm, se bazează pe patru piloni, Europa convergenței, Europa mai sigură, o Europa ca actor global puternic și o Europa valorilor comune. Bineînțeles, sectorul transportului face parte din primul pilon, o Europa a convergenței și ne concentrăm pe mobilitate durabilă care să permită creșterea economică și competitivitatea. Politicile pe care le dezvoltăm în domeniul transportului contribuie la garantarea coeziunii europene și a convergenței pentru o dezvoltare durabilă bazată pe fair play pentru toți cetățenii uh, europeni. Acest lucru se poate realiza prin promovarea conectivității, digitalizării și uh, unei uh, multimodalități durabile care vor spori și competitivitatea. Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima uh, mulțumirea pentru rezultatele președinților uh, precedente. Noi vom conlucra în perioada președinției cu dumneavoastră pentru a contribui la funcționarea pieței unice, pentru dezvoltarea uh, unui sector al transporturilor complet competitiv multimodal. Dorim, bineînțeles, să ne gândim și la impactul transportului asupra mediului înconjurator și vom pune accent și pe dosarele legislative în domeniul transportului care au fost propuse de Comisia Europeană în anul trecut, iar în cazul unui Brexit fără acord, această această legislație va trebui să fie funcțională începând cu 30 martie anul curent. În acest context, în uh, cazul uh, Brexitului în transportul maritim, s-a căzut de acord uh, în cadrul trilogului asupra unui acord de asemenea, în ce privește uh, pachetul mobilității, cele trei rapoarte, dorim să ajungem la soluții de compromis în ce privește transportul maritim și uh, infrastructura. Permiteți-mi acum să vă prezint uh, prioritățile noastre în sectorul transportului în limba mea maternă. în domeniul serviciilor de transport rutier este în interes general să creștem eficiența acestuia pe baze concurențiale corecte cu orientare către nevoile pieței și fără bariere administrative nejustificate. este în beneficiul acestui sector de activitate să îmbunătățim condițiile sociale de muncă ale lucrătorilor să asigurăm un nivel ridicat al siguranței rutiere și o eficientizare a controlului și aplicarea unitară și nediscriminatorie a regulilor. în ceea ce privește pilonul social și de piață din pachetul mobilitate i consiliul a obținut abordarea generală urmărim în continuare cu interes dezbaterea de la nivelul parlamentului și ne exprimăm deschiderea pentru eh, discutarea acestuia totodată există premisele pentru derularea cu succes a discuțiilor cu dumneavoastră pe dosarul privind vehiculele închiriate dosar care face parte tot din pachetul unu de mobilitate și pentru care deja parlamentul are un raport. vom face eforturile necesare pentru ca și la nivelul consiliului să creștem interesul pentru acest dosar să intrăm în negocieri cu dumneavoastră și uh, inclusiv să încercăm închiderea acestui dosar. Siguranța rutieră reprezintă un obiectiv al Uniunii cu impact major asupra cetățenilor, motiv pentru care directiva privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere constituie un dosar principal pentru președinția României deși s au evidențiat anumite diferențe între colegislatori în ceea ce privește spre exemplu domeniul de aplicare al directivei sau sistemele de marcaje și semnalizări vom începe chiar de mâine trialogurile pentru rezolvarea operativă a divergențelor și obținerea acordului până la finalul lunii februarie referitor la decizia privind uh, termenul limită de implementare a regulilor speciale în cazul vehiculelor dotate cu cabine aerodinamice închiderea acestui dosar reprezintă de asemenea o prioritate pentru președinția româniei întrucât această inițiativă deși este una aparent simplă va permite prin măsurile introduse reducerea consumului de combustibil reducerea emisiilor de dioxid de carbon a costului transportului și creșterea siguranței rutiere. în a doua parte a mandatului președinția româniei va avea în vedere avansarea negocierilor în legătură cu propunerile legislative privind eurovigneta și drepturile pasagerilor în transportul feroviar în scopul obținerii unui progres la nivelul consiliului. în transportul intermodal președinția româniei va continua negocierile în vederea obținerii unui acord cu dumneavoastră pentru revizuirea directivei privind transportul combinat. suntem conștienți de importanța pe care acest sector o are la nivelul european al sectorului de transport și sperăm să avansăm substanțial la următorul trialog. vom acorda atenție deosebită și celui de al doilea dosar cu implicații asupra decarbonizării și limitării efectelor climatice negative cel privind promovarea vehiculelor nepoluante care are ca obiectiv creșterea cotei deținute de vehiculele nepoluante în totalul achizițiilor uh, realizate de către autoritățile contractante contribuind astfel la atingerea obiectivului global de reducere a emisiilor poluante și de dioxid de carbon pe de o parte dar și la îmbunătățirea competitivității sectorului de transport pe de altă parte președinția face eforturi pentru adoptarea poziției consiliului pe acest dosar în cel mai scurt timp apoi împreună cu dumneavoastră ne propunem să ajungem la un acord până la mijlocul lunii februarie. digitalizarea este o cale de eficientizare a serviciilor de transport cu implicații pozitive și în reducerea poverii administrative în a doua parte a președinției vom aduce în discuție la nivelul consiliului regulamentul privind acceptarea informațiilor în format electronic care are ca obiectiv stabilirea unui cadru legal uniform în acest domeniu contribuind astfel la creșterea eficienței acestui sector cu intenția obținerii unui, a, unei abordări generale în iunie. În domeniul digitalizării, președinția României s-a angajat în negocierile privind uh, ghișeul unic european, European Maritime Single Window, relevant pentru transportul maritim în domeniul transportului maritim ne bazăm pe sprijinul dumneavoastră pentru obținerea unui acord politic pe marginea directivei privind pregătirea și certificarea personalului navigant ce contribuie la simplificarea și clarificarea mecanismelor de recunoaștere a brevetelor eliberate de statele membre și statele terțe. infrastructura which is very, very important. Un obiectiv important la nivel european îl constituie înregistrarea unui progres real în atingerea țintelor stabilite în scopul finalizării rețelei ten t prin dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ceea ce va susține creșterea coeziunii și competitivității uniunii europene în termeni de mobilitate durabilă și interconectivitate. infrastructura este un obiectiv prioritar chiar azi încep negocierile cu dumneavoastră pentru atingerea unui acord politic parțial pentru propunerea de regulament privind instituirea mecanismului pentru interconectarea europei uh, respectiv cef ii. componenta de transport are o pondere majoră și împreună trebuie să găsim cea mai bună soluție pentru finanțarea proiectelor de infrastructură. totodată președinția româniei <clears throat> are în vedere și simplificarea procedurilor privind acordarea autorizației de construire și a altor proceduri de reglementare cu scopul de a facilita finalizarea rețelei ten t. în acest sens avem în vedere avansarea discuțiilor privind regulamentul smart ten t și obținerea unei abordări generale pe acest dosar. ora de vară sau ora sezonieră privind schimbarea sezonieră a orei deși este un dosar cu mare vizibilitate și care afectează activitatea tuturor cetățenilor statele membre mai au nevoie de timp pentru a se consulta cu cetățenii și diferitele sectoare economice înainte de luarea unei decizii privind alegerea orarului de aceea vom avea în vedere avansarea discuțiilor pe acest dosar în a doua parte a uh, mandatului președinției româniei. obiectivele și temele prioritare ale președinției româniei se regăsesc și în temele evenimentelor pe care le vom organiza în următoarele șase luni pe lângă o serie de conferințe și reuniuni tematice uh, legate toate de activitatea uh, din sectorul de transport vom organiza un consiliu informal al ministrilor transporturilor la bucurești pe data de douăzeci și șapte martie având ca temă principală rețeaua de transport ten t și finanțarea acesteia. consiliul este urmat în douăzeci și opt martie de o conferință ten t cu o largă participare a actorilor și entităților active în domeniu. În perioada 20-21 martie vom organiza o conferință internațională privind siguranța rutieră. Suntem onorați și vă așteptăm să participați la aceste evenimente, conferințe pe care le vom organiza pe perioada mandatului președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Consiliul uh, Transporturi, Transport, Telecom, Energy, va avea loc la Luxemburg pe 6 iunie, pentru care avem în vedere o agendă bogată de subiecte și dosare. România și-a asumat mandatul președinției la Consiliul Uniunii Europene, cu responsabilitatea asigurării continuității agendei uniunii europene. suntem deschiși dialogului un dialog constructiv cu dumneavoastră cu celelalte instituții europene pentru continuitatea și consolidarea proiectului european pentru o europă mai aproape de cetățenii ei pentru o europă mai coezivă pentru o europă mai solidară for our future. Thank you very much. I count and I am confident. Vă mulțumesc, am toată încrederea că vom coopera și că vom obține împreună multe rezultate, rezultate nu pentru noi, ci pentru cetățenii europeni. Și să oferim cetățenilor noștri uh, exact de ce au nevoie, să le dăm un răspuns în timp util. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. Este un program foarte ambițios, foarte încărcat. Vă mulțumesc de pe acum pentru această prezentare. Deschidem acum dezbaterea. Veți putea auzi o serie de întrebări și după aceea veți avea cuvântul pentru a răspunde. Domnule Vim Van de Camp, aveți cuvântul pentru două minute. Doamnă ministru, bună dimineața! Vă spun bun venit în numele grupului PPE. Este prima președinție a României în cadrul Uniunii Europene. Vă doresc mult, mult succes pentru că situația politică din Uniunea Europeană, dar și în țara dumneavoastră, nu e deloc simplă. Sunt uh, uh, bucuros de entuziasmul dumneavoastră și de dorința pe care o manifestați pentru ca acest dosar să fie finalizat. Spuneați că doriți să fiți un mediator onest între diversele state membre, un honest broker, spuneați dumneavoastră. În ce privește pachetul mobilității, nu va fi deloc simplu, pentru că știți că Parlamentul încă nu a reușit să ajungă la o poziție unitară față de acest pachet. După aceea, m-am mai frapat ceva. Nu vorbiți despre o foaie de parcurs președinția română nu uh, poate conduce uh, triloguri decât până pe 15 martie. Pentru că după aceea începe deja perioada de vacanță înainte de alegerile europene. În ce privește uh, renunțarea la, sau menținerea orei de vară, pot să apară amenințări pentru piața internă dacă nu va exista o armonizare. Nu ați vorbit nici despre Balcanii Occidentali. Balcanii Occidentali uh, necesită o infrastructură în domeniul transportului pentru anumite legături. Poate că vă puteți referi și la asta. Și după aceea turismul. Pentru că noi suntem, de fapt, o uh, comisie pentru transporturi și pentru turism. Și în Uniunea Europeană, câteodată, este mai important să vorbim și despre turism decât despre politică și să ai turiști străini în România este important și pentru economia românească. Mulțumesc, domnule Van der Camp. Următoarea intervenție. Stimată doamnă ministru, bun venit, reveniți în Parlamentul European, spune domnul Ertug. Vă salut în numele grupului meu politic. Vă doresc mult succes pentru președinția românească cu siguranță că uh, o veți reprezenta cu demnitate. Ați vorbit o seri, despre o serie întreagă de priorități și cred că v-ați axat într-adevăr pe acele subiecte care cred că în perioada președinției dumneavoastră vor putea să fie finalizate. Vă felicit pentru aceste opțiuni. Noi am avut președinții în trecut care uh, și-au propus multe la început și după aceea au eșuat. Eu cred însă că prin alegerea uh, dumneavoastră ați stabilit prioritățile corecte într-o perioadă în care vor avea loc și alegeri europene. Ne dorim uh, demersuri care să poată să facă să progreseze Uniunea Europeană. Trei priorități uh, sunt deosebit de importante pentru mine. Ați menționat uh, rețelele TNT, care într-adevăr sunt importante pentru Uniunea Europeană, mai ales în ce privește legătura cu uh, regiunile periferice din Uniunea Europeană, cu statele membre care se află la granițele europene conform uh, legislației uh, care a fost elaborată acum 6-7 ani, este nevoie acum în domeniul TNT să facem pasul următor. Lumea s-a schimbat, iar pasul următor trebuie să fie să creăm infrastructuri structurile alternative în sectorul energetic, formule hibride de energie bazate inclusiv pe hidrogen, alte elemente care trebuie să fie preluate în rețelele cheie tente uh, pentru uh, a putea progresa în perioada următoare. Acest lucru este valabil și pentru structurile uh, infra alternative Ehm, eu ehm, ehm, mi-am dorit foarte mult să nu mai existe înșelăciunea prin tahograf în Europa. Știu că țara dumneavoastră se numără printre statele care au de suferit din cauza acestor infracțiuni. Tocmai de aceea cred că trebuie să reparăm lucrurile pentru ca și Comisia să se miște în acest sens. Președinta, mulțumesc domnule Ertuc. Domnul Ludgrin. Mulțumesc și bun venit, doamnă ministru Plumb. Este o perioadă scurtă de care veți dispune pentru a acționa, pentru că uh, în curând, peste două luni și jumătate, practic, Parlamentul își va uh, stopa activitatea ca să pregătească alegerile europene. Pe mine sectorul transportului rutier mă interesează în mod special, pentru că eu am fost șofer de camion înainte de a uh, deveni membru al Parlamentului European. Uh, vin din uh, Suedia și știu că multe companii din Suedia au avut de suferit în urma companiilor de transport din statele răsăritene care practică un fel de dumping în ce privește prețurile și taxarea acestei activități și um, noi am uh, pierdut 70.000 uh, de euro în ce privește impozitele pe care companiile din Suedia trebuiau să le plătească, dar care au fost înlocuite acum. Deci este un fenomen care mă preocupă. Sigur că este foarte binevenit uh, internaționalizarea sectorului transportului, dar trebuie să existe o competiție bazată pe fair play. Nu mă tem de competitori din alte state, dar trebuie să existe reguli um, bazate pe uh, fair play, pentru că dacă Acum este omorât, sufocat un sector dintr-un anume stat membru datorită unor practici inechitabile din partea altor state membre. Um, nu e corect. Dosarul cabotajului de care se ocupă domnul Ertug este important, dar eu cred că dumneavoastră veți promova ideea de competiție echitabilă, pentru că nu vreau să existe șoferi care să fie afectați, care să aibă de suferit în urma um, acestor reglementări. Există și șoferi care își petrec uh, luni de zile în camioane care nu au o viață normală din această cauză. Mulțumesc. Doamna Meister, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Și în numele liberalilor uh, vă spunem, uh, dragă doamna ministru, bun venit în Comisia TRAN. S-a spus deja că este prima președinție română, este și o președinție foarte scurtă, uh, ca atare nu aveți uh, multe modalități de a uh, acționa, dar dumneavoastră v-ați propus un plan foarte ambițios. Eu știu că a existat și un trilog în legătură cu certificarea în domeniul transportului maritim. Sper ca și în ce privește ghișeul unic, trilogul să aibă succes. Pachetul mobilității este dificil. În clipa de față, parcă există un eșec în cadrul instituției noastre sau există probleme. Dar Eh, dumneavoastră ați spus deja, eh, sigur că ne eh, putem propune reducerea emisiilor în cadrul transportului. Dacă veți încheia și aceste negocieri, va fi un element pozitiv în plus. În ce privește drepturile pasagerilor pe căile ferate, cred că ar trebui să progresăm pentru că um, ar avea un efect foarte pozitiv asupra cetățenilor europeni și asupra climatului în care se vor derula alegerile europene. TNT și CEF. Um, mă bucur că doriți să organizați o mare conferință pentru că acest dosar TNT este într-un fel nucleul pieței interne. Sper să uh, reușim ca uh, mijloacele financiare prin intermediul CEF să permită o extindere a infrastructurii TNT. Uh, trebuie să avem inclusiv transportul naval pe Dunăre în vedere, care este important și pentru România. Iar uh, infrastructură alternativă a fost menționată de colegul meu Ertug și aici trebuie să avansăm. Și o ultimă chestiune, am o întrebare. Spuneați că în ce privește ora de vară, Parlamentul încă nu și-a clarificat poziția și că așteptați cea de-a doua perioadă uh, a președinției. Uh, dumneavoastră sunteți de părere că, de fapt, la nivelul Parlamentului nu se poate ajunge la un numitor comun sau, de fapt, Consiliul întâmpină dificultăți, pentru că e o chestiune care preocupă mulți cetățeni europeni. Mulțumesc, uh, doamna Maesner. Domnule Kramer, două minute. Mulțumesc, doamna uh, ministru. Aici uh, mă aflu. În numele verzilor vă doresc mult succes în prima președinție română. Aștept cu interes cooperarea. Am trei întrebări. Transportul este singurul sector din Uniunea Europeană Uh, unde uh, din 1990 uh, emisiile au crescut dar am auzit că în România o treime din uh, uh, rețelele căilor ferate ar trebui să fie închise. Considerați că este o soluție bună, deși transportul pe căile ferate nu este atât de poluant. Deci, ce părere aveți dumneavoastră despre uh, acest proiect? Uh, ce uh, își propune România? Pentru că o reducere a rețelei de cale ferată nu nu este binevenită pentru viitor și pentru mobilitatea care trebuie să fie prietenoasă față de mediu. După aceea, Vin Van de Cam s-a referit la turism. Turismul uh, uh, pe bicicletă este foarte important. S-a vorbit și despre ruta pe Dunăre eu să știți că um, am uh, navigat pe Dunăre, dar uh, să știți că de la Orșova uh, spre est sunt 50 de kilometri destul de periculoși și nu am putut să îmi um, urc bicicleta în tren noi în Parlament ne dorim să fie permisă transportarea bicicletelor și în tren. M-ar bucura foarte mult dacă dumneavoastră ați întreprinde demersuri în acest sens în Europa, pentru că în rest, în toate statele, poți să te urci și cu bicicleta în tren. După aceea, în ce privește camioanele, am avut o conferință și a fost un uh, șofer din România care timp de 8 luni a dormit numai în camion în Germania, în țările de jos, în Franța și a primit salariul minim de 230 de euro pe lună. Mie mi se pare că este un fel de sclavagism modern pentru că în Europa lucrătorii ar trebui să aibă pentru aceeași muncă același salariu. Să ne gândim că o asistentă medicală din din România care lucrează în Germania primește același salariu ca o infirmieră germană. N-ar trebui să existe o diferențiere pentru uh, șoferi. <clears throat> Grazie, președinte, benvenut. Doamna D'Amato, mulțumesc, doamnă președinte, bine ați venit, doamnă ministru. Eu Aș vrea să vorbesc despre două subiecte la care țin foarte mult, pentru că sunt raportoare atât pentru dosarul privind transportul combinat de mărfuri și dosarul privind securitatea infrastructurii stradale. În ce privește transportul combinat, în urmă cu șase luni a avut loc o întâlnire cu omologul dumneavoastră din Austria, și cu acea ocazie s-a spus că închiderea rapidă a acestui dosar, finalizarea negocierilor, era o prioritate pentru președinția austriacă. Însă Consiliul uh, a avut nevoie de tot semestrul ca să ajungă la o poziție. Eu îmi doresc, mai ales din câte am văzut uh, din primele triloguri despre transportul combinat, deci îmi doresc să putem cu adevărat să găsim repede un acord pe această temă, chiar dacă clar nu avem suficient timp la dispoziție, nu avem șase luni. Transportul combinat este un punct fundamental dacă vrem să avem uh, o adevărată reducere a emisiilor de dioxid de carbon datorate transporturilor în toată Europa. Știu că președinția dumneavoastră este, ca să zic așa, pe metereze, sunteți foarte combativi și știu că vreți să accelerați ritmul, de aceea rămân optimistă. Cât despre securitatea infrastructurilor rutiere, în urmă cu câteva zile în comisie am votat acest raport, acum încep trilogurile și aici sper să văd că dați dovadă de aceeași voință și motivație ca să se găsească un acord repede. Nu ne putem permite să se termine această legislatură și să nu putem să spunem acasă că am terminat munca pe aceste două dosare. Ar fi foarte frumos să trimitem acest mesaj cetățenilor. Mulțumesc! Merci beaucoup, madame. Mulțumesc, Aiuto. Domnul Marinescu, minut și jumătate. Vă rog. Mulțumesc, doamnă eh, președintă. Doamna Plumb, ați prezentat o listă de priorități lungă și sper să uh, o eh, și realizați. Eu o să sprijin cât pot în, în uh, ceea ce privește uh, pozițiile în Parlament. Ați menționat pachetul de mobilitate. Eu aș avea o întrebare de ce v-ați abținut în Consiliu, pentru că această abținere a avut un rol important în adoptarea poziției Consiliului, având în vedere că țările periferice sunt dezavantajate de, de această uh, propunere, care are un element clar de protecționism pentru uh, țările din centrul uh, Europei. Uh, este motivul pentru care încă nu avem o poziție în, uh, în Parlamentul European, pentru că aici lucrurile sunt, uh, sunt divizate și am reușit până acum să încercăm să obținem niște, niște condiții mai bune. Deci, de ce v-ați abținut? A doua întrebare se referă la facilitatea de conectare a Europei. Ați menționat acest lucru de asemenea în, în prioritățile dumneavoastră. Vă anunț că astăzi Comisia Regi a votat 4 miliarde transfer de la coeziune la, la, uh, la SEF. Uh, întrebarea mea se leagă de, de acest transfer și de fondurile uh, utilizate, pentru că avem probleme cu fondurile. Care este situația în România cu proiectele pe această facilitate din acest exercițiu financiar? în ce stadiu se află implementarea acestor proiecte, pentru că este un argument utilizat în, în discuțiile de aici din Parlament, neutilizarea banilor. Mulțumesc. Merci beaucoup, Mulțumesc, domnule Marinescu. Doamna Rovodalon. Merci, merci beaucoup, madame. Mulțumesc. Uitați, aici sunt. Vă mulțumesc, doamnă ministru, pentru prezentarea priorităților președinției. Toți coordonatorii au spus că avem un calendar puțin diferit de al dumneavoastră și pentru textele pentru care există o poziție a Comisiei și a Parlamentului să înceapă imediat trilogurile cu Consiliul și printre acestea există unul pe care l-ați menționat și dumneavoastră, Eurovinieta, pe care am botezat-o Euroredevență și pentru care votul Parlamentului a fost foarte clar. Comisia Europeană sprijină această propunere. Din păcate, agenda indicată de Consiliul spunea că coreperul va avea loc în iunie, dar știți că pentru noi iunie este mult prea târziu, știind că este vorba despre un text pentru care nu s-au întâmpinat dificultăți majore, mi s-ar părea foarte important să dovedim că suntem capabili să obținem progrese și să accelerăm calendarul și pentru acest text, iar trilogurile să înceapă cât mai repede cu putință și să avem o poziție a Consiliului, a Coreperului, a diferiților miniștri. De doi ani de zile se discută despre acest subiect, ca și despre celelalte texte. De altfel, vă încurajez în mod real să cereți obținerea de progrese pentru revizuirea acestei directive. În ce privește mecanismul pentru interconectare, aveți de gând să sprijiniți propunerea Parlamentului European în favoarea obținerii unei reciprocități în ceea ce privește accesul la piața țărilor terțe este un subiect uh, vital dacă vrem să obținem sprijinul tuturor industriilor și tuturor operatorilor europeni. Mulțumesc, doamna Rovodalone, doamna Bilbao și apoi doamna Țapardel. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, doamnă ministru, vă felicit pentru că dețineți președinția pentru prima oară. Agenda dumneavoastră este foarte ambicioasă, ați pus punctele pe ei în ce privește problemele reale dar pentru mine două dosare sunt priorități pentru Uniunea Europeană, nu pentru instituțiile europene. Pachetul mobilitate, bineînțeles, avem obligația și eu vă încurajez să încercați să uh, finalizați acest pachet pentru că, deși are multe probleme pe care le cunoaștem cu toții, nu, nu se poate să lăsăm lucrurile așa. Iar în ceea ce privește rețelele TNT, din 1994 s-au definit prioritățile și proiectele prioritare în Uniunea Europeană. Acum avem concepte noi. Există o zicală spaniolă care spune uh, multe vreți, puține puteți. Uh, eu cred că ar trebui să ne păstrăm linia fixată de la bun început, să finanțăm acele proiecte care au adevărată plus valoare europeană. Știu că Consiliul are mult interes, dar ne-am dat seama că nu um, are sens să Eh, finanțăm proiecte care eh, nu au plus valoare. Să nu credeți că eh, cetățenii nu au de suferit. Nu este adevărat. Cetățenii au de suferit pentru că foarte mulți cetățeni europeni au spus care erau criteriile importante și noi trebuie să le dăm satisfacție, trebuie să le dăm un răspuns. Și eu, în pofida tot ceea ce se întâmplă, vă încurajez să găsiți un răspuns în ce privește și rețelele TNT. S-au făcut mai multe comentarii, multe pozitive, unele mai puțin pozitive. Eu vă acord un vot de încredere. Un vot de încredere. De ce? Pentru că din experiența mea, țările cele mai mici sunt cele care obțin cele mai bune rezultate în, în timpul președinției notate. Și dumneavoastră trebuie să dovediți că sunteți o președinție și în plus este o președinție în care foarte multe femei dețin posturi de conducere și acest lucru este foarte bine. Merci beaucoup, Madame Bilbao. Mulțumesc, doamnă Bilbao, doamna Țaparde. Bună ziua, doamna ministru, bine ați venit. Uh, într-adevăr, președinția română este o președinție cu multe provocări, chiar și în uh, sfera transporturilor. Sunt dosare legislative foarte importante uh, care sunt la nivel de trialog la nivel și trebuie să înceapă negocierile interinstituționale. Uh, deja colegii mei au pus accentul pe cele mai importante dosare, dar o să vă rog și eu să punctăm, dar din perspectiva președinției, nu din perspectiva unei audieri pe România, pentru că interesul trebuie să fie al tuturor europenilor. Um, evoluția dosarului ten t și mă bucur că vedeți că aveți un sprijin din partea colegilor din parlamentul european de a, de a extinde aceste rețele ten t către zonele periferice și de granițe ale uniunii europene pentru că dacă ne dorim o piață integrată și puternică la nivel european trebuie să avem și o infrastructură pe măsură extinsă către periferia Uniunii Europene și, de asemenea, ne bucurăm de fondurile de uh, coeziune care au fost transferate către CEF. Și o a doua întrebare foarte importantă se referă la uh, siguranța rutieră. Este un dosar foarte important, este o provocare la nivel european, siguranța rutieră. Noi, în Parlamentul European, am depus eforturi pentru a asigura un cadru legislativ și ne dorim, la fel și din partea Consiliului, un sprijin pentru a avea o siguranță pe ceea ce privește transportul rutier, care să nu mai genereze atât de multe victime. Vă mulțumesc frumos și o ultimă uh, sugestie de eveniment în România, pentru că împreună cu doamna președintă și pentru că sunt multe femei care reprezintă președinția română, este proiectul Women in Transport, Femeile în Transport, pentru că așa cum este și politica ușor dominată de bărbați, și acest sector este ușor dominat de bărbați, dar ne-am dorit aici, la nivel european, să schimbăm această paradigmă și avem sprijin atât din partea Comisiei cât și a Parlamentului European, deci ne dorim sprijin și din partea Consiliului European în acest sens. Mulțumesc frumos! Merci beaucoup, Madame Tarpadel. Le 8 mars, la, la journée... Da, 8 martie, Ziua Internațională a Drepturilor Femeilor, ar fi ocazie foarte bună pentru a arăta că femeile sunt foarte prezente, foarte competente în domeniul transporturilor. Uh, și sub președinția dumneavoastră vom avea un astfel de eveniment pentru a arăta că poți să faci și transporturi și să fii femeie și în plus să ai și post de conducere și de răspundere. Doamna Glasswater. Mulțumesc, doamnă președintă, bun venit, doamnă ministru. Ați vorbit despre un dosar important în legătură cu siguranța rutieră. Vor avea loc negocieri în cadrul uh, trialogului, v-ați referit și la priorități. Pentru mine este foarte important pentru că eu sunt raportoare din partea grupului SID și aș vrea ca acest domeniu de aplicare să fie extins. Știu că există unele rezerve la nivelul Consiliului, dar sper că nu sunt atât de serioase încât să nu putem ajunge până la urmă la un consens, pentru că majoritatea accidentelor se produc nu în interiorul rețelei TNT, ci în afara rețelei. După aceea și uh, cei mai uh, slabi participanți la traficul rutier, pietonii și bicicliștii ar trebui să se bucure de atenția noastră. De asemenea, infrastructura trebuie să fie îmbunătățită, să ne gândim și la uh, uh, rulajul autonom. Sper ca negocierile în cadrul trialogului să fie încununate de succes, să ajungem la o finalizare pozitivă, pentru că până la urmă ne-am propus ca până în anul 2050 să nu mai avem victime ale uh, traficului rutier, să nu mai avem morți pe șosele. Mulțumesc și mult succes! Mulțumesc foarte mult! Doamna Anderson, aveți cuvântul acum. Mulțumesc! Vreau să vă spun că mă bucur să vă văd aici astăzi, mă bucur foarte mult și sprijin toate propunerile pe care le-ați subliniat în prioritățile dumneavoastră. Aș sublinia câteva lucruri la rândul meu. În ceea ce privește dosarul cu vehiculele uh, închiriate, eu sunt unul dintre raportorii din umbră și este un dosar complicat uh, ca istoric în comisia noastră și poate că știți că la plenară s-a votat la limită. Un amendament a trecut și Aș dori să reluăm discuția și mai ales să ne gândim la amendamentele care au fost votate în plenară săptămâna trecută, deoarece nu au fost așa de radicale din punct de vedere social, cum ar spune unii de a PPE, ci nu, e vorba de lucruri importante, cum ar fi pur și simplu aplicarea adecvată a legislației și ar fi foarte bine ca Consiliul, care încă nu și-a formulat poziția propriu-zis, să o facă, să analizeze situația. În ceea ce privește drepturile pasagerilor, uh, cred că știți că Parlamentul a registrat o victorie răsunătoare în sensul că a venit cu o propunere foarte bună și foarte ambițioasă iar organizațiile de consumatori europeni au salutat uh, și au aplaudat această propunere și atunci uh, cer președinției uh, române să meargă și aici cât se poate de repede, așa cum a spus și doamna Meissner, pentru că dacă vă uitați cu atenție, pur și simplu nu este niciun fel de justificare pentru acea forță majoră, acea clauză de forță majoră uh, Uh, care ar uh, împieta asupra operaționalității uh, operatorilor sau care ar apăsa pe umerii consumatorilor, pur și simplu să transmitem împreună un mesaj puternic în legătură cu problema conexiunilor de zbor sau zborurilor care nu sunt conectate sau care sunt pierdute uh, ca și uh, conexiuni. În orice caz, mi place foarte mult uh, să facem ceva și cu acest dosar. Mulțumesc, doamna Anderson. Doamna Grapini, dumneavoastră, închideți acest tur de orizont. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Eu vreau uh, să mulțumesc colegilor uh, care au adresat până acum întrebări doamnei uh, ministru. Vreau să o felicit pentru prezentarea concisă. Uh, foarte corectă, concretă și documentată. Și, uh, sigur, nu pentru că sunt româncă, ci pentru că uh, o Cunosc foarte bine uh, guvernul României și cunosc foarte bine potențialul doamnei ministru. Sunt sigură că va ține cont și de recomandările făcute prin uh, intervenția colegilor și de uh, posibilitățile concrete, pentru că nu trebuie să ne amăgim și să nu uităm că România este dezavantajată, care are un mandat mai scurt și nu va putea să rezolve tot ce nu s-a rezolvat de atâta timp în transport. Însă am o întrebare uh, concretă legată de ce a spus colegul uh, mai devreme probleme legate de transportul pe căile ferate. Uh, eu știu și informez colegii că România a, avut, a fost una din țările care a avut cea mai densă rețea de cale ferată din estul Europei. Uh, știu că România are în viziune uh, refacerea transportului pe cale ferată și întrebarea mea era dacă în perioada scurtă care o avem vedeți cumva un, o posibilă, un posibil accent pe rețeaua de cale ferată în spațiul Uniunii Europene pentru conectivitate cu zonele depărtate și a doua care este viziunea dumneavoastră știu sigur că o aveți uh, legată de uh, dezvoltarea transportului și impactul transportului asupra turismului pentru că s a atins și acest subiect dacă avem uh, rețele foarte sigure și bune de transport evident că putem să dezvoltăm turismul. eu vă doresc succes și sunt convinsă că veți avea rezultate la finalul președinției. mulțumesc! Merci beaucoup, Madame Mulțumesc foarte mult, doamnă uh, Grapini, doamnă ministru. S-au pus foarte multe întrebări și multe dosare au fost abordate aici. Sunt numeroase, așa cum ați spus-o și dumneavoastră. Așa că o să vă acord un timp pentru aceste răspunsuri. Vă rog frumos. Merci beaucoup, uh, madame. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru toate întrebările pe care le-ați uh, pus uh, președinției noastre. Ce am înțeles eu și ce aș dori să vă spun este că împreună dorim să consolidăm proiectul european în beneficiul tuturor cetățenilor europeni. Ați menționat și ați pus accent pe ce trebuie să facem împreună pentru a-i proteja pe cetățeni, dar și pentru a spori competitivitatea economică și pentru a ne concentra pe mobilitatea durabilă, pe eh, conectivitatea durabilă și pe celelalte politici pentru care vom obține rezultate astfel încât să asigurăm creștere economică, competitivitate, dar și o protecție a cetățenilor uh, europeni. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări, însă vreau să vă spun următoarele. Bineînțeles, am spus din capul locului că președinția noastră este ambițioasă, dar și pragmatică. Pragmatică pentru că avem în față o scurtă perioadă de timp. Și da, dumneavoastră sunteți la sfârșit de mandat. Practic vă mai rămân uh, două luni și jumătate, trei luni. Am luat în calcul acest lucru, așa cum am spus, am dorit să finalizăm dosarele cele mai importante până la mijlocul lunii martie. Dumneavoastră, cu toții, v-ați concentrat pe aceste dosare în intervențiile dumneavoastră. Deci avem uh, o foaie de drum, domnule Van den Kamp, uh, Vă mulțumesc foarte mult pentru cele spuse în legătură cu președinția noastră și vreau să vă spun că, da, această foaie de drum, de parcurs, noi o avem cu șapte dosare importante care trebuie să fie finalizate până la sfârșitul mandatului dumneavoastră. Bineînțeles că am luat în considerare contextul politic uh, general și, bineînțeles, alegerile europene, însă vom urma cu strictețe drumul astfel încât aceste dosare să fie finalizate. În ceea ce privește pachetul Mobilitate 1, Vreau să vă spun că da, am înțeles și am urmărit uh, ce s-a petrecut aici la dumneavoastră în Parlamentul uh, European cu mesajul politic pe care l-ați transmis puternic, dar noi la Consiliu suntem gata pentru că am primit mandat din partea președinției austriece și atunci noi suntem gata să intrăm în fața de trilog cu dumneavoastră, dar bineînțeles uh, dorim să știm dacă discuțiile se vor concentra pe tot pachetul sau dacă există o flexibilitate pentru a intra în uh, trilog uh, pe anumite dosare deja adoptate de către dumneavoastră. Deci noi, noi suntem flexibili și ne dorim uh, să intrăm în această fază de trilog împreună cu dumneavoastră. Cât privește Balcanii de vest, ei reprezintă o prioritate pentru președinția română și, în acest sens, noi dorim să accelerăm toate proiectele și inițiativele care permit stabilitatea și punerea în aplicare a proiectelor la nivelul secretariatului pentru Balcanii de Vest prin sprijinirea politicii de vecinătate. Apoi, mi s-a mai pus o întrebare din partea domnului Ertug. Uh, Vă mulțumesc foarte mult pentru ce mi-ați transmis. Într-adevăr, TNT, această rețea este foarte importantă pentru noi. Așa cum spuneam, este importantă pentru că astfel se va asigura conectivitatea Europei. Ea este importantă și pentru cetățenii noștri, pentru siguranța lor, și, bineînțeles, vom uh, lucra și aici. Principalul nostru obiectiv este ca împreună cu dumneavoastră să identificăm acele soluții legate de mobilitate Bineînțeles că sprijinim și toate celelalte inițiative și soluții alternative propuse pentru infrastructuri, infrastructurile alternative. De asemenea. Cât privește mobilitatea, din nou, una cu Parlamentul European să identificăm mm Uh, soluțiile echilibrate de compromis care să conducă la asigurarea unei funcționări mai eficiente a pieței unice la îmbunătățirea condițiilor sociale și de muncă ale lucrătorilor la un nivel ridicat al siguranței rutiere la eficientizarea controlului și aplicarea unitară și nediscriminatorie um, a normelor la diminuarea birocrației și a sarcinilor administrative pentru uh, întreprinderi. domnul marinescu la fel s a referit la mobilitate. Uh, sigur noi uh, și sunt aici în fața dumneavoastră ca și reprezentant pe domeniu al președinției româniei legat de modul în care românia s a comportat uh, la votul uh, de la uh, tti pe pachetul mobilitate și acum o spun în calitate de ministru interimar al transporturilor pentru românia deci nu președinție vă dau răspunsul Uh, că textul, de ce s-a abținut? Pentru că textul final nu a răspuns obiectivelor majore ale României pe acest dosar. Iar votul, uh, pe România nu a, votul României nu a influențat obținerea abordării generale și a fost dat și în contextul preluării președinției uh, Consiliului Uniunii Europene. Deci am răspuns ca ministru român, nu ca reprezentant al președinției, domnul Marinescu. Între, um, <clears throat> întrebările uh, pe care le a uh, mm, ridicat uh, doamna iuto și doamna, domnul cramer um, revizuirea directivei privind transportul combinat de mărfuri este un demers binevenit care contribuie bineînțeles la obiectivul decarbonizării una dintre prioritățile președinției româniei suntem conștienți de importanța pe care acest dosar o are pentru sectorul european de transport și îi vom acorda prioritate și vom acționa pentru uh, obținerea unui acord echilibrat în negocierile cu uh, Parlamentul um, acum în primele două luni, ianuarie și uh, februarie. Ah, legat de ora de vară, Um, problema pe care o dezbatem este la nivelul Consiliului. Um, dacă am spus la nivelul Parlamentului, uh, îmi cer scuze, dar uh, era vorba de Consiliu, statele membre având nevoie de o consultare atât între ele, cât și cu vecinii, pentru că știm bine că uh, schimbarea orei de, de vară are un impact uh, major în tot ceea ce înseamnă activități economice și asupra uh, cetățenilor. Doamna Lucy Anderson, legat de vehiculele închiriate ținând cont de faptul că parlamentul este pregătit să negocieze cu consiliul președinția româniei va îndeplini toate formalitățile necesare organizându și activitatea pentru a face posibilă uh, obținerea unei abordări generale și începerea negocierilor cu parlamentul european fiind deja uh, stabilite, identificate date estimative pentru începerea uh, trialogurilor. Uh, vom face tot posibilul pentru închiderea dosarului pe timpul mandatului nostru sau cel puțin pentru uh, obținerea unui progres corespunzător în ceea ce privește procedura de aprobare a acestei inițiative. Tot doamna Anderson despre drepturile pasagerilor. Um, dosarul a fost uh, discutat de trei președinții care au prezentat trei rapoarte de progres. în final a fost blocat din cauza brexitului. Uh, sigur ca și eu ca pasager ca și dumneavoastră vrem să avem un set clar de reguli pentru că uh, este foarte important Uh, să avem uh, aceste reglementări, să avem reguli mai simple și o singură entitate responsabilă cu aplicarea acestora. Uh, președinția României așteaptă cu interes rezultatele studiului Comisiei și, în funcție de aceasta, va analiza posibilitatea unei dezbateri la nivelul Consiliului dar în partea a doua a mandatului, dând posibilitatea și Comisiei să finalizeze acest studiu pentru a avea un ghidaj. Um, În uh, um, ceea ce privește întrebarea domnului Liber, Liberatski, uh, nu, nu. nu? nu. Da, cine? Postorul, nu. Ah scuzați-mă. Doamna Grapini, uh, drepturile pasagerilor pe căile ferate pornind de la faptul că parlamentul european și a stabilit poziția sa în primă lectură președinția româniei va continua activitatea pe acest dosar tot în partea a doua a mandatului său fiind necesară discutarea detaliată a aspectelor de natură tehnică și în consecință un timp suficient alocat în acest sens și președinția româniei își propune să obțină un progres corespunzător inclusiv pe acest dosar. Dați-mi... Da, desigur că tot ceea ce înseamnă infrastructură rutieră, uh, tot ce înseamnă rețele de transport, uh, sunt foarte importante, așa cum am spus, în ceea ce privește impactul pozitiv privind creșterea economică, competitivitatea turismul este un sector în plină dezvoltare la nivelul uh, uniunii europene deci și la nivelul statelor membre. și când vorbim despre uh, dunăre și când vorbim despre orice tip de infrastructură suntem conștienți că el va ajuta și, și va promova ele vor ajuta vor susține și vor promova acest sector important turismul. este important ca la nivel internațional să se cunoască valorile aseturile frumusețile pe care noi împreună le am pus și le am adunat în această frumoasă familie europeană așa că sigur că vom susține uh, tot ceea ce uh, împreună este legat de uh, infrastructură, de rețele TNT care să conducă la uh, dezvoltarea uh, turismului și îmi doresc mult acest lucru. Încă, <coughs> um, încă, <coughs> încă un răspuns legat de eurovinietă. Uh, în a doua parte uh, a mandatului președinției româniei după încheierea activităților uh, cu parlamentul european prioritar vom începe activitățile privind acest proiect de directivă și în vederea obținerii unui progres corespunzător în procesul de adoptare al acestuia. Aș vrea să răspund și la partea de căi ferate, pentru că s-a ridicat o problemă și s-a punctat România. Fac departajarea între Consiliu ca și răspuns. Uh, în românia uh, nu se pune problema închiderii căi, uh, căilor ferate avem uh, o autoritate de reformă feroviară care evaluează studiază și pe cale de consecință se iau deciziile dar de curând comisia europeană a aprobat un proiect major pentru românia calea ferată mm, mă rog gura sada simeria un proiect major de un miliard de euro care este în momentul de față în construcție și vreau să vă asigur că și căile ferate care constituie o infrastructură mai puțin poluantă uh, este o prioritate uh, pentru noi pentru uh, românia. Uh, așa cum și la nivel european este. Uh, ultima pe siguranță rutieră, uh, doamna Iuto și doamna Țapardel, pe perioada mandatului președinției vom pune siguranța rutieră pe primul plan și vom continua eforturile făcute de uh, președinția austriacă pentru îmbunătățirea cadrului legislativ în acest domeniu motiv pentru care vom face uh, tot posibilul pentru a se ajunge la un acord uh, cu dumneavoastră în vederea închiderii dosarului și <clears throat> președinția uh, româniei a prevăzut trei trialoguri dedicate negocierilor cu parlamentul european primul fiind programat mâine intenția noastră fiind de a rezolva eficient și pragmatic diferențele evidențiate între raportul uh, dumneavoastră și textul abordării generale a consiliului privind domeniul de aplicare al directivei sau sistemele de marcaje și semnalizări așa cum am spus și în prezentare. I want to assure you that the Romanian president... Doresc să vă asigur că președinția română va face tot ce îi stă în putere pentru a putea să deruleze într-o manieră eficientă toate elaborările de politici care fac parte din acest sector foarte important. Vă mulțumesc foarte mult! Merci beaucoup, Madame euh, la... Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. Sper că vom avea ocazia să ne întâlnim cu regularitate în cadrul întâlnirilor trialogului și uh, vom avea întâlniri poate și informale cu reprezentanții uh, uh și miniștrii eh, care au președinția pentru că eh, noi avem atribuții de legiferare și sperăm că vom putea progresa în această legislatură în dosarele noastre. Vă dorim mult succes eh, în timpul președinției. Sperăm să progresăm, spuneam, în aceste dosare și să ne vedem cât de curând.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 prezentarea de către comisie a actului delegat referitor la drone în categoria deschisă se amână pentru că domnul Marinescu nu ă, este prezent. De aceea, Vom amâna discutarea acestui punct pentru ședința următoare, 29 ianuarie, și vă dorim tuturor o după amiază plăcută. Domnule Vin Van de Cam, foarte scurt. Doamna președintă, mulțumesc foarte mult pentru această flexibilitate. Există încă o problemă cu ordinea de zi. De laatste Domnul Marinescu m-a rugat ca din partea Comisiei să primim ultima variantă a actelor delegate și inclusiv anexele. Ele trebuie trimise de către Comisie de, și uh, Comisiei Tran ca să putem să le discutăm uh, marți după amiază. Știți că domnul Marinescu poate să citească foarte repede. Asta a demonstrat și când a citit amendamentele pentru uh, pachetul de mobilitate și mai există și documentul privind armonizarea uh, regulilor. Vă rugăm să transmiteți uh, comisiei această solicitare. Da, mulțumesc, uh, domnule Vim Van de Camp. Uh, vom transmite acest lucru în această după amiază. Vom avea nevoie de toate documentele pentru discuția din 29. Suspendăm ședința.